vorba de abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul. Așadar, uh, mai întâi are cuvântul domnul Preda. Vă rog, aveți patru minute la dispoziție. Iată, uh, profit de ocazie ca să uh, îi urez bun venit doamnei Mogherini. Vă mulțumesc, doamne președinte, Mă bucur că suntem în punctul final al acestui raport uh, care se referă la felul în care reacționează Uniunea Europeană la mm, încălcările drepturilor omului și atrocităților, crimele de război, crimele împotriva umanității și genocidul. Există anumite aspecte foarte clare în acest text. În primul rând, faptul că ultima uh, rezoluție în legătură cu Tribunalul Penal Internațional datează deja de șase ani. Trebuie să dăm un semnal foarte clar că susținem această instanță. Contextul o impune pentru că, în ciuda faptului că curtea devine un actor din ce în ce mai important, este atacată mă gândesc la rezoluțiile Uniunii Africane. De aceea acest raport explică acest context regreptabil și că susține această curte uh, drepturilor omului. Uh, trebuie să susținem funcționarea optimă a acestei curți. CAE uh, evalue, trebuie să evalueze acțiunile din ultimii ani pentru a încuraja aderarea a statelor terțe la această curte. Trebuie să revenim asupra uh, planului de acțiune din 2011 pentru a vedea în ce situație suntem în aplicarea sa. În același context uh, susțin cadrul european pentru susținerea justiției. Un al doilea punct uh, asupra căruia atrag atenția este cel al prevenției. Avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a judeca crimele de război, crimele împotriva umanității și genocidul. SAE uh, uh, fac, uh, face eforturi pentru a identifica situațiile care pot să degenereze în conflict și să avem acțiuni clare. Trebuie să acționăm în comun cu partenerii interna internaționali, însă este esențial să abordăm poziții puternice și relațiile bilaterale și să folosim toate instrumentele diplomatice pe care le avem la dispoziție pentru a împiedica asemenea crime. După aceea, ă, a treia parte se referă la impunitatea actorilor non-statali, în special Daesh, care au, comis, care au comis un genocid în Irak și Siria, cu ă, dorința de a elimina minoritățile din regiune. Trebuie să ă, ne spunem cuvântul în legătură cu această opțiune. Fie uh, Uh, un, un proces la Curtea Penală Internațională sau înființarea unui tribunal internațional pentru Irak și Siria. Singura opțiune uh, este ca aceste acte să fie condamnate. Unii spun că nu se va putea crea niciun tribunal de separat și că Curtea Penală Internațională nu are jurisdicție în Irak și Siria și că Suria este, Siria, și că Rusia este membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, nu trebuie să ne oprească, trebuie să avem curajul să le dăm oportunitatea victimelor uh, Daesh să, uh, să fie recunoscute. Daesh a comis crime împotriva umanității. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai proeminent și să aibă o strategie împotriva impunității Daesh la Națiunile Unite și în statele membre. Câteva state, Marea Britanie și Belgia, s-au implicat în această luptă. Obiectivul este de a permite societății să uh, treacă mai departe prin condamnarea călăilor. Uh, nu vorbim, vorbim aici doar de lupte împotriva moral, doar de valori morale, ci doar ci și de strategii pentru state care sunt afectate de terorismul Daesh și de asemenea noi europenii care am suferit uh, în urma terorismului și care dorim ca acești oameni să fie pedepsiți. Dacă combatanții Daesh vor fi în continuare în libertate, eh, Irakul și Siria nu vor putea avea un viitor liniștit și sigur. Trebuie să acționăm ferm eh, când este vorba de crime și atrocități comise în vederea întregii lumi. Și mulțumesc eh, grupurilor politice pentru cooperarea lor. Regret, regret totuși că nu am avut un schimb de opinii și că un, o dezbatere nu a fost acceptată. Doar o uh, scurtă prezentare, însă mă bucur că o văd pe doamna înalt reprezentant în sală. Vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Vă urez bun venit. Vom fi împreună până la sfârșitul plenarei de astăzi și mulțumesc celor care au mai avut încă rezistența pentru a rămâne în sală. După cum știți, vom avea acum o sesiune de intervenții spontane, trebuiau să fie 5 minute, însă mulți eurodeputați au cerut să intervină. Vom avea 11 vorbitori. Aș dori să dau oportunitatea tuturor să intervină, în special în lumina faptului că uh, domnul raportor a făcut uh, Uh, o referire la o dezbatere mai largă. Acum uh, uh, vă rog să vă limitați la timpul de vorbire. Domnul Pospisil este primul care intervine. Fără microfon. Dostal tomuto bodu slovo, protože to... Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că putem vorbi despre acest subiect foarte important. Vreau să-l felicit pe domnul Preda pentru raportul domniei sale. Trebuie să împiedicăm, desigur, crimele de război și uh, trebuie să știm foarte clar cum funcționează instituțiile europene în caz că apare un conflict uh, potențial. E foarte important. Eh, e foarte important și să avem acest raport care să ne ofere o procedură clară ca să recunoaștem și să preîntâmpinăm eh, cât mai devreme aceste conflicte și Comisia trebuie să fie activă. Sigur, s-a menționat deja Cartea Albă. Eu vreau să susțin acest raport încă eh, dintr-un motiv și anume ați menționat statutul Uh, singulară Curții Penale Internaționale și Convenția, uh, amendamentele de la Kampala, statutul de la Roma, trebuie ratificate pe scară largă. Trebuie ca această instituție să fie luată cât mai serios. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, acum doamna Ward are cuvântul. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care au colaborat la acest raport. Uniunea Europeană trebuie să aibă o mai uh, fermă abordare față de această problematică în momente în care condiția drepturilor omului se deteriorează și apar tot mai multe conflicte în lume. Aș dori să subliniez uh, rolul uh, fetelor și femeilor în zonele de conflict și femeile trebuie să joace un rol mai important în prevenția conflictelor și în procesul de reconciliere și să nu uităm de victimele um, uh, eforturilor de uh, restabilire a păcii. Iar în ce privește violențele din Balcanii Occidentali și mai ales din Kosovo, femeile care au fost abuzate în timpul conflictului și care, deși au trecut uh, mulți ani uh, de atunci, așteaptă să li se facă dreptate. Toți liderii europeni trebuie să uh, susțină demersurile în favoarea celor uh, ale căror uh, drepturi au fost violate în uh, momentele de conflict. Mulțumesc doamnei Ward și îi dau cuvântul acum domnului Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte, genocidul, crimele contra omenirii, eh, crimele de război trebuie eh, combătute și anchetate direct. Trebuie să fie o pedeapsă clară și, sigur, responsabilii trebuie să apară în fața justiției. Sigur că trebuie să avem și o politică pentru a preîntâmpina toate aceste crime și de aceea trebuie chiar să avem o activitate exemplară. Uh, pentru că responsabilii văd că în trecut uh, nu uh, au fost atâtea sentințe și atunci uh, continuă să comită asemenea fapte reprobabile. Uh, a existat uh, un acord de pace de la Paris, iată, Germania nu dorește în continuare să despăgubească, să acorde despăgubiri contra crimelor de război uh, față de Grecia și nu dorește să despăgubească familiile uh, victimelor ocupației uh, naziste uh, în Grecia. E inacceptabil. Germania trebuie să-și plătească datoria față de Grecia. E unul din mesajele care trebuie să fie transmise clar. Mulțumesc și acum are cuvântul uh, domnul Pimenta Lopez. Obrigado, senhor presidente. Estamos fortemente Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem angajați să denunțăm și să luptăm împotriva impunității, crimelor de război, agresiunilor, dar nu putem să fim cinici și ipocriți. Uh, după cum este acest raport care definește că unele state sunt uh, vinovate sau nu în funcție de strategiile lor geopolitice, nu apare nicio surpriză aici. Statele Unite, Arabia Saudită, uh, Uniunea Europeană nu sunt menționate în raport pentru că ar putea ar exista exemple uh, de atrocități împotriva săracilor timp de zeci de ani. Chiar și Curtea Penală Internațională sub, submină suveranitatea națiunilor și vedem că în istorie, că istoria se repetă. Oamenii uită bombardarea Serbiei și Bosniei de către Alianța NATO. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire. Este o procedură catch the eye, nu se acceptă cartonașe albastre. Urmează doamna Barbara Lope. Mulțumesc, domnule președinte. Din lumea întreagă avem imagini despre atrocități comise în timpul uh, războaielor. ONU ar trebui să încerce să împiedice aceste fapte, iar uh, acolo unde ele uh, s-au produs să îi aducă pe făptași în fața instanțelor de judecată. Trebuie să îi condamnăm pe cei care au comis crime de război. Trebuie să putem spune clar unde au fost comise asemenea crime de război, dar trebuie să vedem și cine se face vinovat de aceste crime. Din păcate, nu am reușit să combatem activitățile coaliției conduse de Arabia Saudită. Deci, în Parlamentul vă adresează din nou, uh, stimată doamnă Mogherini, să acționați împotriva celor care au încălcat drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, președintele. Îi dau cuvântul domnului Gheorghios Epitideios. Mulțumesc, domnule președinte Deși ne aflăm în secolul 21, eh, iată, continuă să se producă crime de război, genocide. Eh, într-adevăr, eh, e regretabil. Se dorește instaurarea terorii și în rândurile inamicului Uh, e uh, reprobabil comportamentul etic al nostru împotriva inamicului, pentru că se folosesc arme chimice, dar vedem ce face, de exemplu, Boko Haram, vedem ce se întâmplă în Siria. Sunt exemple de mișcări care nu sunt controlate, însă pentru a le controla comunitatea internațională trebuie să adopte o strategie care uh, să prevadă aducerea în fața justiției cu uh, pedepse foarte dure pe, uh, pentru responsabili. Uh, dar asta înseamnă că toți responsabilii trebuie pedepsiți și nu doar câțiva la alegere. Absent? Nu este în sală. Vă mulțumesc, doamna, spune doamna Șoidrova. Aș dori să-i mulțumesc colegului nostru Preda pentru raportul său. Dați-mi voie să fac câteva comentarii. În timpul weekendului, guvernul sirian a respins raportul organizației pentru uh, arme chimice în legătură cu atacul în care au murit peste 80 de persoane în urma unui atac cu sarin. Uh, Uh, acest raport nu ar fi credibil și Rusia, de asemenea, a spus că este un raport manipulat. Aș dori să condamn acest lucru, un asemenea raport neutru nu poate să fie uh, condamnat uh, sau uh, negat de către Rusia, pentru că uh, utilizarea gazului sarin este o realitate și acum trebuie să ajungă în instanță. Eh, comunitățile eh, religioase sunt eh, expuse a acestor crime și nu putem să rămânem cu mâinile în sân. Ceaba Șogor are cuvântul acum. Domnul Ceaba Șogor, se petrec, din păcate, în continuare crime împotriva umanității pretutindeni în lume și uh, Ehm, noi eh, trebuie să încercăm să combatem aceste fenomene. Ehm, în Europa este greu să-ți imaginezi acum eh, care sunt daunele, pagubele ehm, îndreptate împotriva omenirii în zonele de conflict. Cred că trebuie să întreprindem mai mult pentru a-i aduce în fața procurorilor pe cei care au comis asemenea crime împotriva umanității. Dar um, Există și opinia că trebuie să recurci la arme pentru a combate uh, asemenea uh, crime. Dacă ne dorim să acționăm, uh, trebuie să dispunem de mijloacele necesare, pentru că altfel NATO trebuie să-și asume aceste responsabilități. Președintele, mulțumesc. Îi dau cuvântul uh, domnului Polciac și după aceea va avea cuvântul în alta reprezentantă. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că sunt convins că crimele de război, crimele împotriva umanității, inclusiv genocidul, ă, trebuie pedepsite. Îmi pare rău că nu avem o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să spun că apreciez raportul domnului Preda și vreau să evidențiez activitatea de prevenire și cooperare pentru a ă, combate aceste crime. Există și un aspect juridic pe care aș dori să-l subliniez. Uh, aspect universal care privește posibilitatea de a nu da niciodată uitării aceste crime în întreaga lume. Nu ar trebui să existe opțiunea ca aceste crime să fie ascunse. E important să nu există un termen de prescripție pentru aceste crime. Acești criminali nu trebuie să se bucure de niciun fel de securitate. Trebuie să ne asigurăm uh, de faptul că comunitatea internațională îi va trage la răspundere, dacă nu astăzi, măcar pe viitor. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, astfel se încheie dezbaterea și are cuvântul un alt reprezentant, doamna Federica Mogherini. Let me first of all thank uh, our... Mulțumesc și dați-mi voie să mulțumesc colegului nostru Cristian pentru munca făcută cu acest raport. Și aș menționa de asemenea, domnule președinte, că m-am obișnuit cu aceste sesiuni de noapte ale plenarei, însă nu mi se pare normal că avem o întârziere de peste două ore. Voi fi aici și mâine, dar cred că plenara poate să fie uh, mai eficientă din punct de vedere a gestionării timpului. Uh, munca noastră în legătură cu încălcările drepturilor fundamentale nu Uh, privește doar drepturile fundamentale, este vorba și de interese și strategii. Asemenea, încălcări pot să ducă la următorul război, la următoarea criza refugiaților. În situația actuală, uh, reconcilierea uh, devine din ce în ce mai dificilă. Se, impunitatea distruge caracterul societății, se deschid răni care pot să dureze decenii să se vindece. Din aceste motive avem responsabilitatea de a proteja și de a preveni atrocitățile uh, care fac parte din toate politicile Uniunii Europene. Sunt de acord cu raportul uh, dumneavoastră care pune accentul pe prevenție și am pus uh, accentul pe unui, un element de uh, Uh, avertizare rapidă. Mm, misiunile noastre civile și militare au un rol foarte important și trebuie să ne angajăm cu uh, forțele de securitate din statele partenere și să le formăm în respectarea drepturilor omului. Mă bucur că raportul dumneavoastră se referă la un uh, uh raport foarte important, violența bazată pe gen, uh, am ajuns la uh, și ultimul pachet în ceea ce privește uh, refugiații sirieni uh, a, a, se, a, se a, referă la cel puțin 500.000 de mii de sirieni în interiorul Siriei și în afara uh, Siriei. Trebuie însă să, ne, să rezolvăm consecințele acestui conflict și justiția este singurul răspuns uh, în fața violenței. Impunitatea generează ură, răzbunare, deci justiția este singura noastră cale către reconciliere. Pentru a obține acest obiectiv, uh, introducem o serie de elemente. Uh, justiție penală, despre rubiri și reforme instituționale. Vă dau câteva exemple unde am uh, lucrat pentru a preveni, preveni impunitatea. În, pentru Siria uh, lucrăm pe un mecanism imparțial care va deveni care va deveni funcțional cât mai uh, curând posibil. Susținem cu 5 milioane de euro acest plan. Statele membre își susțin și ele partea. În Irak pe măsură ce se eliberează noi teritorii de Daesh, trebuie să se împiedice orice uh, încălcări ale drepturilor omului și salut angajamentul Guvernului Irakului și Kurdistanului de a investiga orice uh, crime comise de către forțele irachiene. Uh, anul trecut am cerut la ONU o uh, comisie de anchetă în Burundi și am uh, susținut rezoluția grupului african de la Geneva pentru a crea un mecanism de anchetă pentru Republica Democrată Congo. Salut recunoașterea dumneavoastră a muncii noastre la Curtea Penală Internațională. Este un element cheie al strategiei noastre din anul 2000 am uh, angajat 37 de milioane de euro. Uh, sâmbăta trecută am aniversat 15 ani de la intrarea în vigoare a statutului de la Roma și în acești 15 ani Uniunea Europeană a uh, promovat ratificarea universală a acestui statut. Am avut contacte cu multe state africane și în momentul de față două decizii de retragere din statutul de la statutul de la Roma au fost revocate o, o, un rezultat eh, important democratic eh, diplomatic însă eh, lupta nu s-a terminat pentru a încheia, dați-mi voie să menționez că este un moment complex pentru sistemul multinațional, pentru ONU, Uh, care a fost atacat din multe părți. Eu uh, vă garantez că nu va uh, exista niciun dubiu în legătură cu susținerea Uniunii Europene pentru guvernanța internațională bazată pe dreptul internațional și pe instituții puternice internaționale. Europa va fi un partener puternic pentru ONU și pentru toți cei care consideră că uh, Um, violența trebuie să primească un răspuns uh, prin uh, justiție. Vă mulțumesc. Uh, doamna înalt reprezentant, îmi cer scuze pentru întârzierea de două ore pe care am înregistrat-o, însă prima jumătate de oră a fost dedicată comemorării doamnei Simon Veil și după aceea, bineînțeles, a fost vina noastră, însă vă promit că data viitoare vom avea doar 5 minute pentru intervențiile spontane. Vă mulțumesc pentru că ați evidențiat